Euh, Dragi colegi, deschidem ședința noastră a Comisiei de Bugete și dacă nu sunt obiecții, aș vrea să adoptăm ordinea de zi. Ați primit comunicările de la reuniunea coordonatorilor, de la reuniunea din 23 aprilie, aceste decizii se găsesc în dosarul dumneavoastră de reuniune și dacă nu sunt obiecții, voi considera că sunt adoptate. Aș dori acum să urez un bun venit călduros domnului comisar Oettinger. Vreau să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați acceptat să veniți chiar de astăzi, începând de astăzi, în fața Comisiei pentru Bugete, pentru ca să ne explicați ceea ce ați prezentat ieri deja în ședința plenară. Și aș vrea să vă spun că Parlamentul acordă foarte multă atenție faptului că dumneavoastră și domnul Juncker ați hotărât să veniți să comunicați întâi acest uh, nou CFM în fața Parlamentului, înainte să țineți conferința de presă tradițională. Să știți că o uh, apreciem și o luăm ca pe un semn de respect față de Parlament și de apreciere și vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru prezentarea bugetului uh, din plenară, mulțumim pentru clarificarea acestei prezentări. Este evident că comparabilitatea datelor uh, între CFM-ul 2014 uh, și 2020 și 2021-2027, pe de altă parte, este foarte tentantă. Uh, vom fi foarte atenți la toate documentele pe care ni le veți trimite în acest sens dar vom avea grijă să nu existe nicio ambiguitate. În momentul în care comparăm cifre din 2014-2020 cu cifrele din perioada 2021-2027, trebuie să se facă acest lucru pe bază identică, pe bază egală, pentru ca să se evapore toate suspiciunile sau toate neînțelegerile care ar putea să se creeze. Intrăm acum într-o fază de concertare strânsă și sperăm ca și Consiliul să poată să își formuleze un mandat de negociere cât se poate de repede. În această fază pe care suntem gata să o începem și pentru care dorim să ne implicăm foarte mult, există și un factor de încredere care nu suferă deloc de uh, vreun dubiu. Și aș vrea să vă spun că noi uh, salutăm foarte mult faptul că putem să înlăturăm toate îngrijorările pe care le aveam, de exemplu, cu privire la inițiativa pentru ocuparea tineretului, aceasta în urma concilierilor pentru bugetul 2018. Ă, trebuie să spunem că nu ă, trebuie să existe neînțelegeri între noi. Vom avea cu siguranță ocazia să mai revenim asupra subiectului pentru ca să nu se ă, înțeleagă greșit Uh, acest punct. Din perspectiva noastră, decizia s-a luat deja uh, odată cu uh, mandatul raportorului general pentru bugetul 2018. Însă ceea ce am vrea să discutăm cu dumneavoastră este și mecanismul financiar pentru Turcia, pentru primirea refugiaților sirieni în Turcia. Sunt negocieri care au început deja între Consiliu și Comisia, dar Parlamentul are senzația că este cumva pus deoparte și noi nu, asta este ceea ce am cerut. Noi am cerut întotdeauna să fim puși pe picior de egalitate, pentru că autoritatea bugetară are două brațe, de fapt, Consiliul și Parlamentul, și am fi apreciat ca, înainte să încercați să găsiți un acord care nu este conform cu ideea și rolul Parlamentului și nici cu ceea ce noi ne-am fi imaginat din această a doua tranșă uh, care se plătește din bugetul european, deci ca înainte să obțineți un acord al Consiliului, să fie existat un proiect de buget rectificativ care să fie supus procedurii obișnuite și care să uh, presupună o discuție, așa cum se întâmplă de obicei, între Consiliu și Parlament. Acestea fiind zise, însă, domnule comisar, aș vrea să insist asupra dorinței noastre de a acționa împreună cu dumneavoastră, împreună cu echipa dumneavoastră, într-un spirit de încredere, fără nicio rezervă. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit aici și pentru că puteți să ne explicați aici ceea ce n-ați putut să ne explicați ieri în cadrul ședinței plenare. Vom intra acum în detalii și toată lumea știe că de multe ori diavolul se găsește în detaliu, după cum se spune, dar împreună, cu siguranță, o să facem tot posibilul pentru a-l elimina din joc, pentru ca negocierile noastre să fie fructuoase. Știm că și Consiliul este obligat de regula de unanimitate, dar Parlamentul este reprezentantul europenilor și cadrul financiar multianual pentru 2021-2027 trebuie să răspundă așteptărilor diferitelor guverne, cele ale celor 27 de state membre, dar trebuie să răspundă și așteptărilor europenilor, pentru că deputații din Parlamentul European reprezintă acești cetățeni aici în Parlamentul European. Domnule comisar, vă dau cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate doamne, stimați domni deputați, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia ca după, imediat după prezentarea cadrului financiar multianual din plenară și după prima noastră discuție să ne întâlnim și astăzi și astfel să intrăm în a doua etapă a consilierii și uh, a dezbaterilor pentru uh, cadrul financiar. Prima fază a fost cea în care Comisia a acționat, dar îmbogățită de contactele pe care le-am avut cu Parlamentul, cu contactele pe care le-am avut cu biroul, cu uh, președintele acestei comisii și prin cele două rapoarte pe care le-am primit din partea dumneavoastră în martie, pe care le-am citit cu mare atenție și față de care am făcut eforturi foarte mari pentru a introduce elementele pe care le aduceau în cadrul uh, financiar și în uh, cadrul bugetar. În această dimineață am, ne-am întâlnit la Coreper cu reprezentanții statelor membre și a, anume cu ambasadorii noștri, ambasadorii dumneavoastră pe care îi cunoașteți cu toții. A fost o întâlnire foarte interesantă. Este foarte clar că în Parlament se luptă pentru fiecare vot, dar o majoritate e suficientă. Și în uh, Consiliu se luptă pentru fiecare vot, dar acolo am nevoie de toate voturile, de ambasador, de ministrul finanțelor, de ministrul de la Consiliul Afaceri Generale, de toți șefii de stat și de guverne. Toți aceștia au primit comentarii din partea guvernelor statelor membre pe Twitter sau pe alte medii și le-am citit pe toate. Unele au venit chiar înainte ca să aibă ocazia comisia să-și înceapă consultările, chiar la lansare. Iar de obicei, dacă se întâmplă așa uh, și ni se spune că trebuie să începem de la început chiar atunci, uh, e destul de complicat, dar luăm to- ținem cont de toate aceste comentarii și totul, totul se învârte în jurul uh, idei cum să găsim un acord. De fapt, propunerea mea nu e cine știe ce, nu este un punct final după propunerea mea. Sigur că eu sunt deschis pentru argumente, pentru uh, mai multe cheltuieli sau mai multe economii, pentru transferuri și sunt deschis pentru propunerile dumneavoastră. Nu sunt în niciun caz nici acționarul bugetului meu, sunt moderatorul acestui buget, dar acum dumneavoastră sunteți cei care sunteți uh, rugați să acționați, dumneavoastră și Consiliul. De aceea, eu ne-aș recomanda tuturor să încercăm să abordăm această sarcină într-un mod flexibil și să ne uităm, fie că e vorba de cercetare, de politică agricolă, de mecanismul colectarea Europei și de altele, să ne uităm întotdeauna la pachetul uh, în totalitatea sa, pentru că dacă fiecare încearcă să-și maximizeze interesele sale, nu vom ajunge niciodată la un rezultat. Dacă toți își încearcă să-și introducă interesele, dar după aceea se comportă flexibil, atunci vom reuși să ajungem la un acord la acest subiect care este atât de complex. În primul rând, am făcut o propunere pentru alți șapte ani. Am anunțat că următoarea comisie și comisia de după ea va trebui să respecte, să treacă la regula de 5 sau de 5 plus 5. Am crescut și rubricile. Până acum, un cetățean normal avea 5 rubrici, rubrica 1, A și B, de exemplu, nu erau înțelese de către cetățeni. Și acum, cu aceste noi rubrici, vom crea mai multă vizibilitate despre politicile noastre. Am creat și mai multe rubrici noi pentru sarcini care până acum nu erau sarcini europene sau care erau doar limitați sarcini europene. Securitatea și apărarea, de exemplu, migrația și gestiunea și controlul frontierelor. Fiind dat că am primit din partea cetățenilor, din partea uh, reprezentanților guvernelor, tot felul de comentarii, cum că am avea prea multe programe, o junglă de programe. Am continuat tot timpul cu programele pe care le aveam și am mai adăugat și altele în plus, idei din comisie sau din parlament. Deci era momentul să încercăm să comasăm câteva programe și astfel să îmbunătățim și flexibilitatea. Programele au trebuit să fie regrupate pe clastere, iar regulile care au stat uh, în spatele stabilirii lor au trebuit să fie simplificate. Avem acum șapte rubrici, nu mai avem cinci, 38 de programe și nu 57 de programe, pentru că am creat programe pe clastere. Aceasta duce însă la o comparabilitate mai dificilă. Comparabilitatea este foarte ușoară atunci când lucrurile nu se schimbă, când e business as usual, când uh, facem doar o continuare a programelor existente și atât. Dar ar fi fost greșit să facem așa. Politica trebuie să reacționeze și trebuie să acționeze. Iar acum, de exemplu, avem capitolul migrației, capitolul uh, ajutorului pentru dezvoltare sau gestiunea frontierelor și uh, cercetarea în domeniul apărării. Toate acestea trebuie să capete spațiu în cadrul financiar, pentru că e vorba aici de viitorul Europei. Comparabilitatea înseamnă doar să te uiți înapoi. Iar programele noi, mai puține programe, mai multe puncte de prioritate, înseamnă să te uiți în viitor. Și înseamnă că viitorul este în centrul atenției. Eu sunt convins că ieșirea, retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană va avea consecințe asupra bugetului. Nu putem să ne prefacem că uh, Totul poate să fie finanțat ca până acum cu retragerea Marii Britanii și să mai aducem și alte programe în plus. Deci trebuie să încercăm să facem un amestec din tăieri pe de-o parte și um, în același timp contribuții mai ridicate din partea statelor membre, de exemplu, pentru că statele membre sunt în continuare la 1,0% din PNB în ceea ce privește pragul uh, de contribuții uh, de la statele membre. Tot restul este secundar. Acum noi avem 1,14 și nu am mers pe calea indicată de către Parlament, dar mergem totuși pe calea uh, și direcția indicată de el. Credem că procente mai ridicate la cifra zecilor, la cifra miilor sau sutelor ar fi dus la reacții și mai puternice din partea statelor membre și astfel șansa de a ajunge la un acord ar fi devenit și mai dificilă. În această dimineață a venit uh, reprezentantul statului bavarez la mine și uh, au spus că 1,3% și-ar fi dorit. Austria, de exemplu, mie îmi place Austria, dar să nu uităm că ei întotdeauna poartă două pălării. Au pe de-o parte, noastră aveți două pălării. Aveți pălăria de deputați europeni, dar și cea de la statul membru. Pe de altă parte și pălăria din partea partidului pe care îl reprezentați. Dar trebuie întotdeauna să verificăm ceea ce cerem aici. Dacă ceea ce cerem este în același timp de armonizat cu ceea ce se poate după aceea prezenta uh, la, uh, în țara membru, în statul membru. Între 1,0 pe care îl cerem uh, la aici și 1,3 pe care îl cerem acasă, nu se poate să existe o, o împăcare. Trebuie să înțelegem că tot ceea ce facem trebuie să ne, tot ce facem trebuie să ne gândim la scop, pentru că e vorba de programe aici. Ar trebui să ne uităm la toate programele existente și să verificăm după aceea dacă propunerea bugetară a Comisiei uh, se potrivește cu programul respectiv, este suficientă, dacă tăierile sunt moderate, sunt acceptabile sau care sunt propunerile noastre despre unde dorim să investim sau dacă am făcut priorități greșite. Și apoi avem uh, în plus și o altă limitare care este plafonarea. Deci, cele mai mari programe importante, coeziunea și uh, pac sunt în continuare 30% uh, din uh, cadrul financiar multianual și sunt cele mai importante în continuare. Tăierile de la coeziune sunt cam de 6,2%, sub 7% oricum, iar la PAC 5% au fost tăierile, iar plățile directe vor fi la mai puțin de 4% minus față dinainte. Eu pot să-mi asum acest, uh, tăi, această tăiere în fața oricărui agricultor, în fața oricărui fermier, chiar și în fața celor pe care o să mi trimiteți la Parlament. Pentru că eu cred că pentru spațiul rural, pentru fermier, trebuie să fie foarte clar că ieșirea Marii Britanii aduce cu sine schimbări. Minus 4%, minus 5%, minus 6%, Totuși, regiunile din, uh, și regiunile și spațiile rurale sunt în continuare în prioritatea noastră și vor fi, uh, vor fi dotate cum trebuie. Nu avem însă o propunere finală. Trebuie să ne mai dați timp până la sfârșitul uh, lui mai, pentru că la sfârșitul lui mai vom face și um, recomandările de punere în aplicare pentru fondul de coeziune, pentru cele două piloane ale uh, cei doi piloni, îmi cer scuze, de la politica agricolă comună, va trebui să vedem uh, atunci exact cât avem pentru spațiul rural, pentru uh, politica socială, pentru politica de coeziune. Și atunci când vom avea această defalcare foarte clară, vom discuta și cu colegii Crețu și cu Hogan și în fața votului lor critic o să pot să vin uh, cu o poziție care să poată să permită Parlamentului și Consiliului să știe care este poziția Comisiei și să intre într-o negociere. Doream ca cu această propunere bugetară să discutăm despre viitorul Europei. Voiam să arătăm ce lucruri nu reprezentau în anul 2011, de exemplu, probleme europene sau chestiuni europene. În 2011, spre exemplu, subiectul migrației nu era previzibil în această formulă. Nu aveam război civil sirian, nu aveam sute de mii de refugiați din Orientul Mijlociu. Primăvara arabă reprezenta o speranță, dar nu o iluzie. Aveam o vecinătate stabilă. În acea vecinătate trebuie să facem mai mult pentru perspectiva oamenilor, să le oferim demnitate, să investim în asta, iar în interiorul Europei să avem o politică pentru migrație și pentru integrare. Pentru asta trebuie investiți bani. Și sunt statele membre care sunt afectate cele mai, cel mai mult. Nu este o țară precum Luxemburg, spre exemplu, ci Grecia, Italia, Polonia, Malta, Cipru, Bulgaria. E nevoie de ajutor administrativ și financiar. Domnul Böge mi-a tras atenția asupra unui lucru, că și la ultimul exercițiu bugetar uh, acest subiect uh, a fost relevant pentru Comisie și pentru Parlament, dar apoi când s-a ajuns la Consiliu, Demersul a fost respins, pur și simplu. La fel și cu Connecting Europe. Noi vrem infrastructură digitală. La vremea respectivă, prin Nelly Cruz, am propus 9,5 miliarde de euro. Dar Consiliul a redus până la un miliard. Și știm acum cât de greșit a fost. Încercăm din nou cu 9 miliarde pentru Digital Europe, din motive clare, pentru inteligență artificială, pentru cibersecuritate, și pentru computing de înaltă performanță. Sunt foarte curios care va fi reacția. Din nou se face o scădere de la 9 și până la 1? Și atunci uh, toate firmele, uh, Silicon Valley, Huawei, Alibaba, vor fi perdanți. Viitorul înseamnă investiție, cercetare și dezvoltare. 3% din PIB pentru cercetare, asta înseamnă și pentru inovare majorăm Orizont 2020 și Digital Europe cu, până, cu peste 60%. Dacă statele membre fac aici o tăiere, atunci compromit viitorul comun. În ceea ce privește mijloacele de coeziune, dacă putem să le legăm de cele de cercetare, atunci Rezultatul va fi ca acele state membre care până acum n-au avut suficiente sau puternice capacități de cercetare să poată remedia asta. Să existe o tranziție de la coeziune la cercetare și astfel să fie pe picior de egalitate cu regiunile puternice, cum ar fi Paris, Lyon, Bavaria, Baden-Württemberg, Irlanda și așa mai departe. am uh, dublat bugetul pentru Erasmus. Răspunsul la euroscepticism este acela de a permite tinerilor ca pe timpul studiilor să poată călători, să poată interacționa cu alte culturi, cu alte limbi și cu alte piețe de muncă, cu alte tipuri de muzică. Prin asta, printr-o dublare bugetară, ba chiar au fost unii care au sugerat uh, triplarea bugetului, prin asta reușim să atingem un obiectiv important. 60% deci în plus la uh, inovație, dublarea lui Erasmus și apoi sporirea mijloacelor pentru dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare, pentru relația cu lumea exterioară, uh, mijloace în plus pe, la migrație. Și în ceea ce privește protecția frontierelor, trebuie să acționăm împreună cu statele cele mai afectate pentru a face control la frontierele externe ca să nu mai existe acele controle interne în Schengen. De aceea am vrea ca Frontex de la 1200 de angajați să ajungă la 10.000. Vă dați seama, nu este business as usual, ci este vorba de o transformare completă și de o modernizare <laughs> bugetară. Prin asta ne vom înarma pentru sarcinile principale ce vor sta în calea Europei în următorul deceniu. În ceea ce privește Parlamentul, pentru acesta a fost foarte important să se schimbe ceva, să se diversifice și la capitolul venituri lucrurile. Și exact asta facem. Ne dorim să existe uh, să existe venituri de miliarde din resurse proprii pentru a reduce dependența de contribuțiile naționale. E important și din punct de vedere psihologic, pentru că dacă deputații naționali sunt responsabili de mai bine de 70% din uh, uh, veniturile noastre și dacă trebuie să-i rugăm să uh, obțin asta pe principiul I want my money back, îmi vreau banii înapoi, e o mentalitate falsă. Și tocmai de aceea 20% din ETS, de acolo trebuie să vină. Trebuie senioraj pentru, trebuie senioraj pentru uh, anumite proiecte europene. Și apoi trebuie să vedem ce se întâmplă în statele membre cu limitările, cu interdicțiile, cu abolirile, cu impozitele naționale, care sunt instrumentele specifice care pot fi utilizate pe piață cu indicatorii necesari pentru producători, uh, cu, de la ambalaje și până la materiale din plastic, materiale nereciclabile, deșeuri nereciclabile. Aș putea să vă ofer mult mai multe detalii, însă Dumneavoastră puteți să parcurgeți singuri propunerea. Mă interesează mai tare punctele critice și întrebările dumneavoastră. Sunt sigur că um, cu critica noastră mergeți într-o uh, direcție diametral opusă față de ce am ascultat în această dimineață, după cum v-am spus. Se critică din toate părțile. De la nord la sud, vest la est, uh, Parlament, Consiliu. Nu-i nimic. Să fiu criticat pentru că nu mă deranjează. Vreau să fiu înconjurat de mulți, pentru ca în cele din urmă să cădem împreună cu toții uh, de acord, să găsim un numitor comun. Astăzi, în presă, au circulat foarte multe comentarii, multe uh, la obiect, au fost multe lor de poziție a statelor membre. E vorba de faptul că s-au legat uh, de majorări. Vă dau și un exemplu. În țara mea, dacă mi-e permis, am auzit că s-a discutat de majorări de 11 până la 12 miliarde de euro. Dacă facem bugetul pentru 2019, comparativ cu 2018, creșterea este de 2%, poate 3%. Nu interesează pe nimeni. Nu merită niciun comentariu asta. Problema noastră e următoarea. Noi vrem să avem bugete pe termen lung, pentru că fermierii, cercetătorii noștri, regiunile și primarii vor să vadă niște proiecte de implementat în vreo 5, 6, 7, 8 ani. Și tocmai de aceea trebuie siguranța planificării pe termen lung. Însă dacă, avem, dacă comparăm anul 2014 cu anul 2027 uh, sunt două lumi diferite, pentru că au sporit salariile în cercetare, costurile la gaz uh, au sporit și ele, cres, au cres, s-au dublat uh, costurile pentru construcțiile rutiere și așa mai departe. Toate aceste lucruri fac diferența. Și dacă am compara bugetul din trecut cu cel din deceniul următor, din trecutul îndepărtat, diferența ar fi și mai mare. Dacă am face un buget pe 20 de ani, iarăși, diferențele ar fi flagrante. Deci, vă rog să deveniți uh, purtători ai unui, următorului mesaj. Calculați 7 ani cu inflația 1,6-1,7% și rezultă 12-13%. Este vorba de o creștere nominală, dar fără a obține o, un contraserviciu. E vorba de o creștere pe 7%, 1,8 până la 2%, înseamnă plus 17%. Și deci ajung la o valoare nominală de 30% în plus, dar fără a exista contraservicii adiționale. Cei 30% on top, în plus, sunt lucrurile de care am nevoie pentru a menține nivelul la capitolul uh, cheltuieli venituri. Deci e vorba de PIB, inflație și creștere aceste elemente sunt uh, în joc și în plan național, la casele naționale. O să urmăresc uh, evoluția 2014-2027 cu intervalul uh, la mijloc 2021 pentru toți, mai ales pentru cei critici, ca să văd care sunt ratele de creștere. Pretutindeni e vorba de 30, 40, 50%. Fiindcă rămânem la 1, ceva din VNB. Și apoi, dacă <coughs> vedem automat factorul uh, nominal de creștere cu inflația și cu creșterea PIB-ului și mai așteptăm și efectul Brexit și dacă uh, acoperim acea lacună de 12 miliarde și din plăți proprii, nu doar din reduceri, să vedem ce se întâmplă mai departe. E vorba de 13 miliarde pentru apărare, e vorba de protecția frontierelor, de migrație, funcționarii pentru, care sunt responsabili de protecția frontierelor nu pot fi plătiți cu vorbe, costă bani. La 10.000 de angajați, suma este totuși impresionantă. Iată deci care sunt factorii pentru valorile nominale de creștere și pentru valorile reale. Și apoi o țară precum Germania plătește 25 de miliarde în medie în acest exercițiu în următorul eh, CFM vor fi 36 miliarde, dintre care 7 sunt inflația și creșterea eh, PIB-ului și doar 3,4 pentru Brexit și alte sarcini noi. Eu eh, sunt ofensiv în această luptă. Puteți să criticați propunerea noastră până în cel mai mic detaliu. Faceți propuneri de modificare. Dacă mă convingeți, pun și eu osul. Luați asta ca bază pentru uh, consiliere dar nu respingeți pe de-a întregul uh, propunerea și haideți să încercăm cât mai repede posibil să ne înțelegem, să ne înțelegem cu cei de la Consiliu ca să începem negocierile în interesul proiectului european. Vă mulțumesc! Merci, merci, monsieur. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dacă sunteți de acord, am să dau cuvântul acum raportorilor co-raportorii pentru CFM și, după aceea, co-raportorii uh, pe tema noilor resurse proprii. Și pentru a putea încheia lucrările la 15.30, pentru că am înțeles că trebuie să faceți în altă parte, v-aș ruga foarte mult să respectați uh, un timp de intervenție nu mai mare de două minute. Dau cuvântul domnului Olbricht, care va începe, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, a vrea să vă mulțumesc nu doar simbolic sau tradițional, pentru că avem cu adevărat o nouă deschidere. Am început să lucrăm cu o nouă filozofie bugetară, ceea ce este de-a dreptul optimist. În același timp, avem nevoie însă, pentru că dumneavoastră vorbiți de cifre între 1,0-1,3, deci trebuie să găsiți o poziție foarte clară aici. Aș vrea însă să vă întreb, pentru că noi, raportorii de la Comisia de Bugete, avem nevoie de o explicație foarte clară a cifrelor. Cred că acesta este momentul în care ar trebui să înțelegem ce înseamnă exact propunerea dumneavoastră. Când noi propunem 1,3, dacă spunem ok, din punctul nostru de vedere, uh, trebuie să vedem ce vom face, cât va costa și care este nivelul. Deci așteptăm să vedem poziția dumneavoastră, care este acțiunea pe care o propuneți, cât ne va costa și, bineînțeles, de unde vin banii. Noi am dorit să avem o dezbatere nu în legătură doar cu cifra de 1,3, nu, Vrem să, uh, dumneavoastră ne spuneți, vrem să reducem, foarte bine, și unde doriți să facem reducerile, la ce activități? Pentru că înțelegem acea poziție generală de minus 5 și e interesant că utilizați cifre generalizate 5, 5,5, 5,6, undeva în ecuație ieri se vorbea chiar și de 7. Deci aceasta este felul în care noi înțelegem lucrurile. Noi nu dorim o discuție pe tema 1 sau 1,3%, ci să vedem cât ne costă ceea ce ne dorim noi să facem. Acesta este felul în care lucrăm la Comisia Bugetară și avem nevoie de cifre foarte concrete. Aș dori însă să vă întreb dacă ne puteți explica foarte simplu acest minus 5 sau minus 6% pentru coeziune și agricultură. Ce fel de prețuri sunt utilizate aici? Care este nivelul de la care pornim? Care este acel 100%, punctul de referință? de asta avem nevoie pentru astfel de dezbateri, pentru că analizele sunt diferite aici. Unii uh, țin cont de inflație și spun că nu e vorba de 5%, ci 15%, alții spun că e 5% în prețuri constante. Deci dorim să înțelegem de unde vin acest 5 și 6%. Și o altă întrebare din partea Comisiei de Bugete. Noi respectăm propunerea dumneavoastră în ceea ce privește condiționalitatea în funcție de statul de drept. Este un element extrem de important uh, pentru a nu sancționa beneficiarii finali. Cred că este extrem de important. Deci, în calitate de raportor, co-raportor, mai bine zis, vreau să vă întreb, pentru că avem nevoie de o adevărată dezbatere legată de cifre reale. Și am dorit să știm ce trebuie să facem și cât ne va costa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Izabel Toma, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența. Pot să vă spun că propunerea dumneavoastră uh, m-a dezamăgit ieri, dar astăzi e o altă zi și am să fiu de acord uh, cu optimismul manifestat de coraportorul meu și de Comisia de Bugete, pentru că bătălia începe abia acum. Deci să fim optimiști cu toții. Acestea fiind spuse, pentru a uh, trece efectiv pe terenul de luptă, ne pare rău, suntem la Comisia de Bugete și avem o problemă cu cifrele, așa cum a spus-o și colegul meu. Deci, pentru a preciza lucrurile, ar trebui să știm, în primul rând, care sunt cifrele CFM-ului 2014-2020 în uh, prețuri pentru anul 2018? Pentru că nu putem face comparații dacă nu avem aceste cifre 2014-2020 uh, în uh, prețurile din anul 2012, care ar fi prețul de referință în funcție de care vom face toate comparațiile necesare. În al doilea rând, avem o problemă cu inflația. Mi se pare că rata pe care ați estimat-o pe anii viitori este un pic prea ridicată și de altfel, ați menționat aici și reprezentanții Austriei, cu cât inflația estimată este mai mare, cu atât uh, suma anunțată uh, e mai puțin importantă. Deci am dorit să avem o dezbatere și legată de felul în care ați estimat această rata inflației. Și bineînțeles, începând de aici, putem trece la lucru serios, pentru că deocamdată aceste elemente absolut hotărătoare ni se pare că lipsesc din punctul nostru de vedere pentru a face o analiză bună a propunerii. Și uh, vom avea și o analiză detaliată a propunerii dumneavoastră până la sfârșitul lunii mai, între timp pot să vă spun, uh, domnule comisar, că aici nu e vorba de prezența celor din sud sau din nord. Aici sunteți în fața uh, Parlamentului European, 458 de parlamentari care au votat același uh, buget și același proiect CFM și nu e aceeași problemă pe care o aveți cu Consiliul și tocmai și din acest motiv sunt destul de optimistă. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul coraportorilor de la noile resurse proprii. Domnul Lewandowski, în primul rând, vă rog. Mulțumesc. E foarte ușor să ai o dezbatere cu documente înscris și nu doar cu o prezentare orală. Însă, așa cum au spus și ceilalți doi uh, uh coraportori, prezentarea făcută de comisie este destul de inteligentă, dar nu suficient de transparentă pentru cei care doresc să înțeleagă într-adevăr perspectiva financiară. Pentru că prețurile ar trebui exprimate în prețuri constante pe 2018 și același lucru și pentru perspectiva în curs, atunci ar fi mult mai ușor de înțeles uh, uh, propunerea actuală. O veste bună, în conformitate cu rezoluția Parlamentului, avem încă o dată ocazia să reformăm sistemul de resurse noi, proprii, dar uh, rezultatele nu sunt prea bune. 12% din venitul total uh, e mai ușor să se obțină o simplificare a TVA-ului după plecarea Regatului Unit, de asemenea simplificarea taxelor pentru companii, eu nu l-aș fi încurajat pe Günther uh, să introducă și sistemul ETS, pentru că nu este un sistem prea bun pentru unele state membre și acestea asigură doar 2% din cheltuieli. Avem uh, și câțiva candidați uh, pe viitor pe piața digitală. E bine că avem aceste noi venituri. E bine că avem o reducere sau o eliminare chiar totală a corecțiilor și rabaturilor pentru că nu toate au de-a face cu rabatul britanic și vom vedea dacă putem garanta o poziție uh, echitabilă pentru contribuabilii neți, fără rabaturi. Sunt îndoielnic în această privință și știu că și colegii mei că avem un calendar foarte ambițios pentru a finaliza totul înaintea alegerilor din 2019. Reducerea costurilor nu mi se pare că a fost un mesaj foarte bun pentru co-raportorul uh, meu. Acesta este însă doar începutul și la Parlament ne menținem uniți și dorim să vă ajutăm să reformați cu adevărat sistemul de venituri pentru bugetul european. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, avem cinci motive de mulțumire, o îngrijorare și două nemulțumiri. În ceea ce privește mulțumirile noastre, în primul rând avem un capitol de resurse proprii, nu era deloc garantat, o negociere delicată, deci un rezultat bun. În al doilea rând, propuneți un pachet și am spus întotdeauna că e nevoie de un pachet pentru reechilibrarea contribuțiilor unde apar chestiuni disproporționate. 3 ați uh, reținut resurse noi uh, proprii, care erau și în raportul Monti, și în raportul Lewandowski și în al meu. 4. Noile reforme pe care le-ați menținut corespund uh, pentru două obiective strategice, îmbunătățirea funcționării pieței interne și, în al doilea rând, îmbunătățirea mediului și lupta împotriva schimbării climatice. Și, în ultimul rând, așa cum a spus domnul Lewandowski, propuneți și eliminarea uh, corecțiilor și rabaturilor, chiar dacă calendarul este oarecum delicat. Însă, îngrijorarea mea, care ar fi? Care este calendarul propus, ritmul propus pentru a avea aceste resurse proprii în funcție de modalitățile care vor uh, ușura contribuțiile naționale? În al doilea rând, trecând la nemulțumiri, în primul rând, suma nu este cea pe care ne-am fi dorit-o și cred că centrul de gravitație rămâne în mod clar acela care ne îndreaptă spre contribuțiile naționale în bugetul general. În ceea ce privește celelalte surse de venituri, dumneavoastră n-ați rezolvat, de exemplu, problema amenzilor care sunt plătite de societăți și ar putea ajunge uh, la buget, la bugetul Uniunii, pentru că ele acum se îndreaptă spre bugetele naționale ar putea fi utilizate pentru anumite politici, dar n-ați făcut acest lucru și vreau să vă întreb de ce nu. Mulțumesc. Mulțumesc. Vom da cuvântul coordonatorilor, grupurilor politice, de la Comisia pentru Bugete, domnul José Manuel Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în portugheză. Mulțumesc. Ați venit cu o propunere, iar noi am venit cu o altă propunere în care susținem faptul că politica de coeziune și politica agricolă comună nu trebuie reduse și am susținut și uh, creșterile pentru Orizont 2020 și Erasmus Plus pe care le-a prezentat Comisia. Eu aș dori să știu care este propunerea Consiliului, care este uh, poziția Consiliului și dacă Consiliul acceptă reducerile pe care le-ați propus pentru politica agricolă comună și politica de coeziune. Și aici, din partea Parlamentului, pot să vă spun că suntem oarecum nemulțumiți. Noi dorim, într-adevăr, să întărim competitivitatea, acesta este un lucru bun, însă, pe de altă parte, există o uh, fracturare a solidarității interne în ceea ce privește bugetul. Politica de coeziune are o uh, tentă foarte clară și aici aș deschide o paranteză. Politica de coeziune înseamnă FEDER, Fondul Social European și Fondul de Coeziune. S-a vorbit aici despre foarte multe cifre. S-a menționat 5% uh, în presă, 6,2% azi dimineață, 7% ieri și din propriile mele calcule s-a ajunge la o reducere de 10%. Deci, până la urmă, care este procentajul uh, adecvat? Despre ce cifră vorbim? Sper ca politica de coeziune să nu aibă de suferit în ceea ce privește reformele uh, structurale. După cum spuneam, uh, politica de coeziune înseamnă FEDER, Fondul Social European și Fondul de Coeziune. Deci să se clarifice aici despre ce vorbim. Poate am putea avea o întâlnire de natură tehnică între membrii Comisiei Europene și cei de la Parlamentul European pentru a clarifica lucrurile, pentru că matematica e aceeași pentru toată lumea, deci n-ar trebui să vorbim aici de indicatori diferiți. Deci, pe lângă această paranteză și această reducere în domeniul solidarității, cred că ar trebui să înțelegem și un alt lucru. În bugetul acesta, dacă ne gândim, de exemplu, la fondul de stabilitate financiară, care este în afara bugetului și are niște sume prealocate pentru statele membre de la Uniunea Economică și Monetară. În încheiere, Fondul European de Dezvoltare. Noi ne dorim un buget unificat, însă aici ar trebui să se reflecte și o creștere și să nu avem reduceri la alte linii bugetare. Dacă ajungem la o astfel de soluție, atunci ar fi mai bine să fie un fond separat. Solidaritatea bugetară este ceea ce ne dorim cu toții, însă toate acestea trebuie să vină în mână cu o creștere generală. În încheiere, domnule comisar, toate statele membre au de câștigat de pe urma bugetului european. E clar că unele state membre au mai multe dificultăți decât altele și am văzut că unele state tocmai au trecut prin programe de ajustare economică, deci sper că acest buget să-și aducă contribuția pentru o adevărată coeziune și solidaritate europeană, pentru că altfel nu vom putea ajunge la o adevărată competitivitate. Mulțumesc! Si la parole est maintenant à Eder Gardia. Mulțumesc, Eder Gardia Zabal. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor comisario, por venir. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit încă o dată aici pentru a prezenta uh, CFM-ul. Aș vrea să reiterez uh, un element care a fost prezentat aici de mai mulți colegi de-ai mei, felul în care s-au utilizat cifrele. Noi, la Comisia pentru Bugete, avem nevoie de cifre comparabile. Nu putem compara un CFM pentru 28 de state membre cu prețuri 2014-2020 cu prețuri de viitor cu o rată a inflației de 2%. Deci avem nevoie de cifrele reale la prețuri constante 2018 fără Regatul Unit. pentru a face comparațiile între cele două CFM-uri. Pentru că cred că aceste cifre reale ne vor da multe surprize. În al doilea rând, sunt foarte multe întrebări și nu vreau să intru aici într-un proces de evaluare a propunerii, pentru că am făcut-o ieri la plenară, dar multe întrebări legate de programe. Erasmus Plus, dumneavoastră spuneți că se dublează fondurile. Am înțeles că o parte din Interrail va trece la Erasmus Plus și aș dori să știu ce parte din acești bani noi pentru Erasmus Plus țin de fapt de Interrail. În al doilea rând, FSE. Vreau să știu care este reducerea reală față de CFM-ul anterior. Și în special ce înseamnă noile programe care au fost introduse, pentru că, din câte înțeleg eu, inițiativa pentru tineri dispare ca atare și va fi finanțată de FSE, dar în plus avem și alte programe, de exemplu ajutorul pentru imigranți, deci un fond social mai mic, cu un domeniu de acțiune mult mai extins. În al treilea rând, noul fond Invest EU cum va funcționa și care sunt obiectivele sale. O altă întrebare. Facilitățile și fondurile fiduciare pe care le avem acum în afara bugetului, ce se va întâmpla cu ele? Vor dispărea? Vor fi incluse în buget? Ce se întâmplă deci cu aceste instrumente? Nu știu dacă mai am timp la dispoziție. Condiționalitate. Și aici aș vrea să am informații despre felul în care se va aplica și dacă ne puteți asigura că aceste sancțiuni nu vor afecta uh, beneficiarii finali, așa cum a propus uh, Parlamentul. Și o ultimă întrebare, mai multe detalii despre flexibilitate. Mulțumesc. Si, monsieur Ber... Mulțumesc, domnul Comel de cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar Oettinger, mulțumesc în primul rând pentru că sunteți astăzi aici și mulțumesc și pentru că ați lucrat extrem de bine dumneavoastră și echipa dumneavoastră până la acest rezultat. Sigur că există aprecieri diferite în diferite domenii. Eu sunt, pe de-o parte, de acord cu direcția generală, mai ales când e vorba de mai multă transparență. Mi se pare excelent că avem acum două rubrici în plus. E foarte important. Oamenii vor să înțeleagă pentru ce cheltuiește Uniunea Europeană banii. Și cred că pe viitor va deveni și mai important să avem transparență la cheltuieli. Am însă și câteva probleme în continuare și anume în următorul sens. Nu vrem oare să facem măcar un prim pas înspre un buget orientat spre performanță? Adică pentru unele domenii n-ar fi bine să ne gândim dacă n-am putea să avem obiective măsurabile și să fim și curajoși și să măsurăm după aceea atingerea obiectivelor pentru ca să putem să constatăm dacă am fost de succes sau nu, dacă am atins ceea ce ne-am stabilit, dacă suntem măcar pe drumul cel bun, pentru că altfel nu avem atât de multă transparență. Eu zic că putem câștiga transparență și acceptabilitate din partea cetățenilor care vor, după cum ziceam, să știe pe ce cheltuim banii. Nu e atât de simplu. Nu putem doar să li spunem că avem programe și în cadrul programelor uh, o să cheltuim 100% din bani, deci e un mare succes. Este totuși, uh, într-un fel, redundant să spui că avem succes pentru că cheltuim banii. Important e ce iese din cheltuirea acestor bani, la, din măsurile pe care le luăm. Aș vrea să menționez aici și problema migrației și a politicii migrației. Eu sunt în continuare de părere că pentru politica migrației avem nevoie, pe de-o parte, de o abordare mai uh, generoasă, deci cu mai, mult, uh, mai multe fonduri, pentru că, totuși, trebuie să includem aici, de exemplu, și prestațiile pe care uh, le vom face în Africa, în Orientul Mijlociu și de ajutoarele pe care le vom transmite către aceste zone va fi nevoie de ele. Trebuie să nuanțez însă ce am spus, aceste fonduri trebuie să fie condiționate. Adică, eu zic că ar trebui să avem o politică eficientă de uh, azil și migrație în Uniunea Europeană. Fără ea nu vom putea să mai facem altceva decât cârpeli. Vom cheltui foarte mulți bani. Mi se pare foarte bine că am îmbunătățit situația personalului la Frontex, dar uh, funcționarii de la Frontex în continuare vor fi confruntați cu problema că nu știu ce să facă cu migranții în momentul în care ajung. În momentul în care avem un sistem care funcționează, inclusiv un sistem juridic, ar trebui să avem și un sistem de control care să fie eficient. Cine intră în Uniunea Europeană și cine nu? Nu putem uh, să ne bazăm numai pe speranță. Eu zic că tocmai la buget Trebuie să avem această sinceritate, dar în general mi se pare că ați mers în direcția bună și vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru grupul ALDE, raportorul din Umbro, Aneli Șetenmachi. Vă rog. Doamna Ietenmachi, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru munca grea prin care ați trecut în ultimii ani pentru a ajunge la această propunere. Este o sarcină foarte dificilă să ajungi la o propunere echilibrată. Întrebarea mea este despre climă, despre cheltuielile uh, Uniunii Europene pentru climă. Dumneavoastră ați propus o creștere a ambițiilor în domeniul finanțării clim, măsurilor climatice până la 25% din cheltuielile Uniunii. Dumneavoastră ați propus 25%. de procente. Totuși, în cadrul CFM-ului actual am avut 20% ca țintă pentru climă și nu s-a atins acest obiectiv. Deci, vă salut propunerea, dar aș dori să vă întreb cum vede Comisia posibilitățile de a atinge acest nou uh, 25% când pe 20% nu l-am atins. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele verzilor. Jordi Sole, um, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Vestea bună despre propunerea dumneavoastră este că cu siguranță nu este un pas înapoi, dacă e să comparăm cu CFM-ul actual, ceea ce deja e o veste bună. Vestea proastă este însă că mai uh, trebuie să așteptăm, dar va veni și partea mai rea, pentru că ne vom concentra uh, acum pe o negociere care va fi, uh, să sperăm, mai scurtă de 28 de luni, așa cum a fost cazul pentru ultimul CFM. Cred că va fi foarte lungă însă iar rezultatul final al negocierilor poate vor face propunerea dumneavoastră bună. Noi vom încerca să facem tot posibilul din partea Parlamentului ca să rămână bună, să fie o, un rezultat pozitiv. Grupul meu dorește să încerce să obțină o susținere pentru majoritatea care a fost deja obținută pentru rapoartele pe care le-am uh, transmis către comisie. În legătură cu volumul, însă propunerea nu e destul de ambițioasă. Eu nu cred că cu 1,14% vom putea să desfășurăm programe cu adevărat uh, ambițioase pentru Uniunea Europeană. Știu că nu există nici în majoritatea Parlamentului, nici în Comisie, nici în Consiliu cu adevărat o voință pentru a avea o Europa politică ambițioasă, dar mi se pare totuși că este o oportunitate ratată, pentru că am putea să alocăm mai multe resurse pentru o Uniune Europene mai puternică și mai bună. Cred însă că propunerea dumneavoastră este mai ambițioasă pe partea de venituri mai degrabă decât pe partea de cheltuieli. Vedem că ați introdus propuneri foarte inovatoare în domeniul veniturilor și salutăm propunerile dumneavoastră cu privire la noile resurse proprii, dar am fi așteptat chiar mai multe resurse proprii și unele chiar diferite. Dar oricum e un pas bun în direcția care trebuie. În legătură cu prioritățile, vreau să apreciez în mod explicit concentrarea dumneavoastră asupra politicilor care să se concentreze pe viitor, cercetare, Europa Digitală, Erasmus. Cred că acestea sunt pozitive. Regretăm însă că cheltuielile de 17 de miliarde și apărarea ar fi putut să fie mai diversificate, să se investească mai mult și în uh, schimbările climatice, în uh, tranziție și în uh, echitatea socială în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Niriada are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că ați spus că vreți să acceptați și critică și de aceea o să vă ofer eu și sper să nu vă supărați. Sper că ați avut ocazia să faceți acum o diferență foarte mare. Știu că ați spus că la Erasmus va fi uh, o creștere a bugetului, dar eu nu văd această creștere atât de ambițioasă. Dacă chiar vrem să avem un angajament, nu putem să lăsăm pe deoparte universitățile și tinerii, nici cercetarea nu primește destul. Dacă ar fi să ne uităm la programul nostru Smart Europe pentru șapte ani, cred că avem nevoie de investiții mult mai reale în domeniu. Vedem și că, de exemplu, susținerea pentru fermieri, pentru fermierii mici, pentru fermiere, fermele familiare sunt, nu prea se mai, nu mai funcționează. Trebuie să-i atragem pe tineri, iar o reducere de 5% în domeniul PAC e neacceptabilă. Trebuie să ne uităm la reformarea uh, PAC, la reformarea politicii de coeziune pentru a combate inegalitățile și pentru a ne asigura că există un viitor sustenabil pentru toți. Aș vrea să vă spun și că uh, industria pescuitului are foarte multe nevoi și se confruntă cu multe provocări, eu cred că chiar trece printr-o criză existențială și nu vom avea o industrie pe viitor dacă nu îi susținem într-o manieră reală. Pentru ca să avem uh, o politică sustenabilă și în același timp uh, eco uh, acceptabilă, e nevoie de investiții reale în domeniu. Alte chestiuni care sunt importante pentru mine sunt foarte mm, îngrijorat de programele pe care le-ați prezentat de contopire a programelor, pentru că unele dintre ele nu puteau să fie contopite. Alte probleme sunt uh, folosirea datoriei ca pârghie Uh, pentru că este foarte periculos să faceți așa și nu în ultimul rând, pentru mine cel puțin unul din lucrurile cele mai importante e, sunt uh, proiectele de pace, pacea în general, resursele care merg în industria apărării, uh, în gestiunea frontierelor, uh, frontiere mai strict controlate, acestea nu sunt uh, ambiții cu adevărat. Cum fac să mă întorc la fermierii din țara mea și să spun că, de fapt, familia europeană tocmai va ignorat pentru că se bagă bani în apărare, în militarizare și acum tăiem, de fapt, subsistența dumneavoastră, dumneavoastră, familia, și economiile rurale veți avea de suferit. Cum o să răspund eu la reacția acestor oameni care vor auzi așa ceva? Cum fac să le garantez tinerilor că vor avea un acoperiș, că vor trece prin educație și cum voi putea să spun că o să băgăm miliarde în apărare, dar viitorul vostru nu prea e o prioritate pentru noi? Aș vrea să-mi dați un răspuns, să-mi spuneți ce să le spun, ce spun cetățenilor pentru ca să poți să îi iei pe cetățeni cu tine în acest proiect bugetar, trebuie să se schimbă și prioritățile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Vali. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am apreciat atitudinea comisarului și nu este o poziție ușoară pe care sunteți dumneavoastră. Există foarte multe uh, propuneri, sunt doar două minute și nu vreau să vă iau prea mult timp, dar la PAC, deci reducerile de 5% sunt foarte îngrijorătoare, am citit că vom avea o abordare mai echilibrată și nu liniară, e foarte important ca micii fermieri să nu fie loviți. În ceea ce privește coeziune, de asemenea, acolo tăierile sunt liniare pentru că, cel puțin pentru zonele periferice din zona euro, care sunt de fapt în mare dezechilibru pentru că această zonă monetară nu este încă finalizată, trebuie să se țină cont de acest lucru atunci când vorbim despre zona euro, iar pentru partea care este în afara zona euro euro putem să ne uităm la tăieri, sigur. Um, în ceea ce privește reformele, eu zic că e foarte greu să facem reformele, dar pe de altă parte nu înțeleg exact care sunt reformele la care vă referiți dumneavoastră, pentru că dacă sunt unele ale reformei, ale uh, valorilor salariale, cum s-a dorit prin mecanismul european de stabilitate, mi se pare că din nou suntem uh, pe două căi diferite. În ceea ce privește fondul de stabilizare, acești 30 de miliarde uh, Uh, în schimbul unei condiționalități, mi se pare din nou că am ajuns la un mecanism european de stabilitate și aici și aș vrea să știu ce se va finanța din acest uh, instrument monetar, de fapt ajutoarele care sunt date de la BCE către băncile naționale, naționale care după aceea folosesc banii pentru a putea echilibra bugetele naționale. Deci mi se pare că tot pe resursele naționale ale unor state se, se intervine, mai ales la cele din zona euro și aș vrea să știu ce impact va avea acest lucru pe bugetele naționale, pentru că e vorba de câteva sute de milioane în bugetele unor uh, state foarte mari importante. În ceea ce privește siguranța și apărarea, și aici un pachet foarte important, 27 de miliarde și jumătate. Aș vrea să știu însă cum veți gestiona um, contractele, uh, achizițiile publice, de exemplu pentru Franța și Germania, dacă vor beneficia mai mult decât alte state. Trebuie să rămânem foarte atenți la criteriile de atribuire a contractelor care trebuie să fie transparente pentru ca să nu premiem din nou industria apărării din anumite țări pe care le știm deja. Acum, în legătură cu resursele proprii, un singur punct în, și în legătură cu cotele de emisii de dioxid de carbon și aici resursele sunt gestionate din uh, bugetele naționale. Deci dacă tăiați la 20%, înseamnă că sustrageți de fapt din resursele pe pentru bugetele naționale și aș vrea să știu ce idei aveți pentru a nu dezechilibra aceste bugete și deci pentru ca statele să vă aprobe această propunere, pentru că schimbăm totuși regulile bugetului și deci va fi dificil să recuperăm acele resurse la nivel național. Mulțumesc! Merci, monsieur Vali. Mulțumim, domnule Vali. Urmează acum Andre Ellison. Thank you, Mr. Chairman, and welcome, uh, Mr. Mulțumesc. Bun venit, domnule Oettinger. Voi continua în olandeză. Iată că bugetul sporește cu 300 de miliarde, milioane de euro. Și ce înseamnă asta pentru sistemul de impozitare? Pentru noi lucrurile sunt inacceptabile, este absolut inutil ce se întâmplă și apoi este vorba și de o problemă cu suverenitatea statelor. Acest buget înseamnă că pe anual țările de jos trebuie să dea 10 miliarde de euro comparativ cu 7 miliarde acum și um, asta înseamnă că cetățeanul uh, olandez trebuie să dea în plus 1000 de euro pe an din cauza ambițiilor comisiei. Am următoarea întrebare. De ce este pedepsit uh, Olanda ca plătitor net, cel mai mare plătitor net. Și ce se întâmplă cu problematica funcționarilor europeni și a parlamentarilor, când se scapă de naveta la Strasburg și sunteți dispus să faceți uh, economie în ceea ce privește uh, stoparea politicii de extindere europeană și să opriți și finanțarea dictaturii islamiste din Turcia a sosit momentul să facem loc acestor elemente și a sosit momentul să ajustăm bugetul. Țările de jos nu trebuie să plătească mai mult, ci mult mai puțin, foarte puțin. Singurul uh, lucru pozitiv în această propunere proastă este că um, ați uh, reușit să um, iar ne aduce, să-i aduceți pe unii mai aproape de ceilalți. Mulțumesc! Mulțumesc! Am patru alte intervenții. Domnul Ziluaga. Domnul Ziluaga. Ah. Marie-Pierre is first. Că e o greșeală, doamna Marie-Pierre era în fața mea. Marie-Pierre a demandé la parole. Ok. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, luată pe neașteptate, dar uh, mă voi descurca. Dacă îmi permiteți să dau cuvântul, am să dau cuvântul celor care au și cerut-o, pentru că dumneavoastră nu ați făcut-o și alți colegi au făcut-o. Da, dar am dat o să cuvântul, nu? Vă cer cuvântul acum, atunci, domnule președinte. Mulțumesc. Foarte pe scurt, sunt absolut de acord cu ce s-a spus aici. Dar mai puțin de 5% de ajutoare directe pentru agricultură. În cadrul uh, accentării politicilor de liber schimb, vreau să vă întreb cum veți rezolva această ecuație uh, printr-o agricultură de proximitate cu venituri echitabile și cu produse de calitate artizanală. Colegul dumneavoastră de la agricultură, domnul Hogan, a declarat că statele membre vor putea face față diferențelor existente. Însă dacă abordăm așa problemă, înseamnă că nu ținem cont de natura umană care are un rol în politica comunitară. Aș putea să fac o demonstrație similară și pentru solidaritate și anume pentru coeziunea socială. Cred că o politică bugetară reprezintă o transcriere contabilă a unor obiective pe care le avem am auzit care sunt obiectivele dumneavoastră, sunt de acord, însă mai puțin pentru securitate, apărare, imigrație, controlul frontierelor și vreau să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră spuneți că veți asigura viitorul Europei, însă Europa pentru cine? Pentru că, din câte am auzit, nu am senzația că este Europa pentru noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Sarvama. Mm, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. E o vorbă în multe limbi. Că de multe ori se vorbește mai mult despre ceea ce lipsește. Deci e dureros pentru noi că este atât de puțină informație. Deci, uh, cumva, uh, redau îngrijorarea mai multor colegi. Dar mă bucură faptul că s a stabilit niște priorități. Cred că este un CFM european și ar trebui să fim mândri, să-l putem apăra. Dar sunt și câteva puncte problematice. Rubrica 6, vecinătatea și restul lumii. În continuare nu există importanța strategică. Asta lăsăm moștenire copiilor noștri. Asta vom vedea ce înseamnă în vreo 20-30 de ani. În al doilea rând să investim în infrastructură, în economia digitală, care este foarte importantă și care uh, sporește așa cum ar trebui, dar să nu uităm că e și valoarea adăugată concretă și importanța rețelor TNT. Știu că vom asta la sfârșitul lui mai, dar în continuare, iată, acest element nu apare nicăieri în uh, propunerea cadru. TNT și uh, CEF. Co Conectarea Europei. Mă bucură faptul uh, că uh, sunt sugerate și propuse și investiții. Cu toți avem nevoie de angajamente bugetare și totodată știm cu toții că resursele sunt limitate. Nu se vorbește foarte mult uh, despre Invest EU uh, în, această, în acest document, ceea ce este păcat. Și apoi, uh, gestionarea financiară și statul de drept. Bravo! S-a discutat la control bugetar, s-a muncit mult pe acest dosar și este cheie la numeroase aspecte. Și nu în ultimul rând, calendarul este totul. Avem un semnal clar, un obiectiv și haideți să Uh, ne încadrăm în 10 până la 12 luni, să transmite mesajul ăsta și statelor membre din care provenim. Este un mesaj greu de negat. Cu toții pierdem dacă nu ne încadrăm în 10 până la 11 luni, spune vorbitorul. Mulțumim, domnul Manca, un minut. Ďakujem, pán predseda. Uh, chcem Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Apreciez foarte mult faptul că ieri și astăzi ați spus că Parlamentul European nu va trata doar cheltuielile, ci și veniturile, ceea ce este foarte important, mai ales fiind date noile resurse proprii. Am parcurs documentul și am găsit trei noi resurse proprii. Doresc să vă întreb dacă aveți în vedere și alte tipuri de resurse proprii, fiindcă în raportul Monti se vorbea despre un subiect foarte important. Pentru acordul de la Paris avem nevoie de niște instrumente. Unul apărea în, în raportul Monti, era vorba de faptul că impozităm importurile din terțe state și acest venit, vamal, ar putea înlocui ceea ce propuneți dumneavoastră ca fiind uh, noi resurse proprii. Toate informațiile sunt în raportul Monti. În propunerea dumneavoastră însă n-am regăsit acest subiect cine ar ajuta să combatem schimbările climatice. Ieri, la sesiunea plenară, am înțeles următoarele. Că investitorii ar avea în vedere inclusiv o majorare de 5% la coeziune. Vreau să știu dacă am înțeles doar bine. Și apoi cu privire la TVA, ar fi o cheltuială eligibilă pe viitor? Fiindcă dacă da, atunci sunt țări cu venit din TVA care ar putea contribui. Mulțumesc. Domnul Cristofanson. Domnul Cristoforu, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un buget puternic este absolut necesar unei Europe puternice și vrem venituri pentru tineri, pentru fermieri, ceea ce, pentru coeziune, ceea ce este foarte bine. Domnul Fernandez a spus foarte bine că avem nevoie și de coeziune. Și apoi, evident, sunt și IMM-urile. Asigurăm uh, lucrurile acestea doar dacă Europa e suficient de puternică. Trebuie să putem proteja și frontierele, trebuie să respectăm suveranitatea statelor membre și, desigur, vrem să avem o bună politică de apărare. Este foarte corect. Siguranța, iarăși, este importantă. Toate acestea sunt elemente decisive. Discutăm însă și despre drepturile omului și statul de drept. Poate că avem nevoie de o clauză aici pentru a putea uh, tăia fondurile dacă sunt țări care nu respectă statul de drept, cum ar fi Turcia, și să putem reacționa direct și noi, cei de la Comisia pentru Buget, dacă se întâmplă ceva. Adesea am vorbit despre cât costă diferitele posturi și este foarte important să prevedem majorări și aici. Mulțumesc! Domnul Vioti, mulțumesc. Foarte rapid din partea mea, domnule președinte. Îi mulțumesc comisarului pentru prezență. Sunt aspecte pozitive, s-a spus deja, însă vreau să vă transmit două puncte care mie mi se par esențiale. Cum vă gândiți să redați Europei și cetățenilor ideea unei Europe care are grijă de ei, tăiând din coeziune care înseamnă tăieri care după aceea vor fi tăiate din, care vor fi luate din statul social și administrațiile au nevoie de statul social pentru a putea ajuta cetățenii, tot welfare-ul, tot uh, statul care ajută cetățenii este bazat pe această politică. Iar apoi la migrația, migrația uh, are accentul mult prea mult pus pe securitate. Eu sunt pentru o apărare, apărare europeană, pentru proiecte care urmează această linie, dar totuși cred că migrația pe care o construim aici pentru următorii șapte ani ar avea nevoie și de o abordare mai diferită, o abordare de ajutor și de înlăturare a motivelor profunde ale migrației. În legătură cu resursele proprii, două puncte. În primul rând, eu cred că nu a existat destul curaj în propunerea voastră, în care se cresc resursele proprii doar ca în cifră, dar trebuie crescută și cantitatea, adică partea din buget care este acoperită din resursele proprii. Aici cred că s-ar mai fi putut face mai multe. Mi se pare foarte puțin 12% în plus. Ultima idee Um, și aici, la, în ceea ce privește um, proiectele, cred că s-ar putea face mai multe și mai clar. Mulțumesc. Mai am două cereri de cuvânt. Domnul Tarant. 30 de secunde, vă rog. Nu ai pas compris? Monsieur Tarant. Well, I just wanted to thank Commissioner Doream doar să mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru că a prezentat această propunere minunată Știți câte întrebări, câte griji avem și acum putem lucra. Așa cum spunea domnul Sarvama, calendarul este totul. Dar nu știu dacă ne-ați oferit... Eh, dar eh, dacă ieri ne-ați oferit toate cifrele și nu știu dacă ne-am fi încadrat până astăzi să le parcurgem pe toate. Deci eh, e bine că ați spus că vă veți încadra până la sfârșitul lui iunie. Și apoi cu privire la rezoluția parlamentară și la negocieri. Depindem uh, foarte mult de acei uh, membri uh, care sunt aliați loiali dumneavoastră, fiindcă nu sunt obsedați să fie realeși. Mulțumesc. Doamna Maletici, 30 de secunde de asemenea. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule comisar. Mulțumesc pentru materialele pe care ni le-ați pregătit. Eu am trei comentarii odată cu privire la noua structură. Am înțeles că ați încercat să faceți totul mai prietenos cu consumatorul, mai pe înțelesul cetățenilor, dar în același timp e un amestec de uh, diferite idei, de programe și instrumente, misiuni și obiective și nu știu dacă Comisia are niște idei directe despre cum să arate lucrurile în buget. Și apoi ne-ați oferit niște tabele Cred că sunt foarte bune, sunt cuprinse acolo detaliile, lucrurile sunt punctate bine, dar avem nevoie de tabel uh, comparativ 2014, uh, 2000, cu 2014-2020 ca perioadă. Și al treilea mesaj este despre ambiție. Sper ca Comisia să înceapă cu 1,3 și nu cu 1 uh, 114, fiindcă mesajul trebuie să fie puternic. Avem nevoie de Europa ca lider global și dacă ne dorim asta cu adevărat, atunci trebuie să investim mai mult în inovare și mult mai mult în coeziune și agricultură. Și nici de cum mai puțin. Mulțumesc! Just un mot, monsieur Comisar. Mulțumesc, doamnă. Și, domnule comisar, câteva cuvinte în legătură cu Erasmus, uh, care se dublează. Însă, uh, de fapt, această dublare nu face decât să facă față cererii de astăzi. Câțiva dintre noi au spus aici că își doresc ca toți uh, ucenicii și toți cei uh, care sunt implicați aici să poată beneficia de pe urma Erasmus+, deci, practic, fondurile ar trebui să se tripleze. Pe de altă parte, cifrele. E foarte greu să comparăm datele existente, deci nu știu dacă am putea avea o întâlnire um, a asistenților și colaboratorilor noștri de la grupurile politice, de la secretariatul nostru, cei din echipa dumneavoastră, domnule comisar, pentru ca începând cu săptămâna viitoare să se întâlnească și să uh, facă comparațiile plecând de la cifre constante pentru 2018. Mulțumesc, domnule președinte. Acest pachet uh, se află pe biroul noastră de 26 de ore. Scădeți 6 ore de somn, o oră îmbrăcat, dezbrăcat, jumătate de oră de duș, jumătate de oră uh, masă. E imposibil să fi putut citi totul. Și deci uh, vă spun următoarele lucruri. În următoarele săptămâni vă stăm la dispoziție pentru răspunsuri. Parcurgem împreună toate cifrele. Și evident vom Eh, face foarte multe reuniuni tehnice cu asistenții, cu staful dumneavoastră, cu staful uh, ehm, grupurilor politice, cu uh, eurodeputații. Câte reuniuni sunt necesare? Dacă doriți, sunt și în august disponibil. Și apoi, uh, o spun așa, cu prietenie și cu transparență, Comisia Juncker cu mine în calitate de comisar va fi cel puțin la fel de transparență, după cum a fost comisia Barroso cu Lewandowski în fața uh, celorlalt parlament. Deci cel puțin la fel de transparentă. Noi uh, nu vrem niciun fel de uh, truc. Noi am prezentat, uh, v-am prezentat toate datele probleme. Ați primit propunerea noastră cu două liste complete. Uh, odată prețurile curente și apoi prețurile 2018. Și același lucru îl aveți și pentru cadrul bugetar curent. Și o să uh, diseminăm, uh, fie, o, să, mă scuzați, o să disecăm fiecare, fiecare cheltuială. Este, dar știți, nu este foarte simplu. De exemplu, cu Galileo. UE27 este pe același, la același nivel cu UE28, fiindcă are nevoie de software-ul necesar. Puteți să calculați asta și la PAC și coeziune. Am făcut-o noi. Britanicii însă, la PAC, au luat cu 15 miliarde mai mult decât la coeziune. Și deci, din punct de vedere virtual, calculul pentru UE27 nu mai are aceleași mijloace, ci la PAC sunt 15 miliarde mai puțin decât la coeziune. Asta înseamnă. Dar vă explicăm totul. Toate aceste date sunt disponibile și punctul nostru de pornire a fost bugetul 2014-2020 cu anul 2020 ca în special, minus Regatul Unit. Și de aici a pornit construcția propunerii bugetare. De aici am luat Uh, reducerile procentuale și le-am calculat la PAC, cam 5%. Și apoi e vorba, desigur, de normele de implementare cu pilonul 1 și pilonul 2. E vorba, de asemenea, de cofinanțarea națională la pilonul 2. În plus, e vorba de faptul că trebuie să vedem ce face colegul uh, Hogan. Dacă preferă uh, degre agresivitatea și plafonarea. Și apoi, uh, din, pot vă spun că declarația domniei sale a fost de sub minus 4%. Dar toate aceste lucruri vor fi uh, parcurse în detaliu. La coeziune, se pune întrebarea ce primește statul membru, ce primesc regiunile. Iarăși totul depinde de normele de implementare. Ele vin la sfârșitul lui mai. Apoi, la ultimul cadru financiar multianual, Comisia a prezentat normele de implementare câteva luni mai târziu, ori din partea noastră acestea vor veni cu câteva săptămâni mai târziu. Pe primele le veți primi la sfârșitul lui mai, ultimele la 14 iunie și apoi veți ști care sunt parametrii. De exemplu, cum arată parametrii pentru coeziune, ce rol joacă VNB-ul și PIB-ul. Până acum, 86%. Vă spun că pe viitor vor fi cel puțin 80% în continuare. Ce rol joacă apoi uh, șomajul, uh, migrația, uh, schimbările climatice, demografia și vă vom prezenta pentru toate aceste lucruri datele importante pentru a decide împreună care sunt parametrii importanți. Un lucru e clar. Dacă PIB-ul și VNB-ul joacă un rol cu cel puțin 80%, atunci asta se întâmplă în baza succesului politicii de coeziune. Pentru că noi am discutat despre problema PIB per capita în momentul în care au fost intrările la uh, sub 60%. Și acum e vorba de 80-90%. Și automat nu mai au aceleași nevoi. Eu cred că e un succes dacă atingi uh, media, 100%. Și sunt acele state membre care vor atinge 100% în următorul CFM, ba chiar îl vor depăși. De exemplu, regiunea Varșovia deja este de peste 100%, a devenit o locomotivă. Nu mai este Polonia ne- cu nevoi din 2004. La fel vor merge în sus și alte regiuni și, prin urmare, vor exista um, aceste evoluții între regiuni și între statele membre, dar eu vreau ca fiecare regiune să primească în continuare mijloace și să propunem o plasă de siguranță. De exemplu, ca nicio regiune să piardă uh, mai mult de 30%. Chit că, din punctul de vedere al calculelor, având în vedere succesul și creșterea și PIB-ul per capita, de fapt e vorba de uh, minus 40 sau 50%. Aveți răbdare câteva zile și uh, veți primi toate datele necesare. La sfârșitul lui mai le vom discuta. Speranța mea este ca înainte de vacanța parlamentară să discutăm uh, încă de câteva ori. Ați discutat despre apărare. Și aici uh, o să transmit uh, un mesaj foarte clar. Dacă uh, Estonia, Litonia, Lituania, Polonia, Suedia, Bulgaria, de fiecare dată când mă aflu acolo, ascult, sau Grecia, ascult despre o îngrijorare. Lumea e îngrijorată de politica de vecinătate și de uh, înarmarea vecinilor. Și apoi apar, uh, apare nevoia de a investi în securitate. Și apoi e vorba de faptul că Parlamentul, la propunerea Comisiei și a Consiliului, uh, trebuie să accepte Uniunea de Apărare cu PESCO. Și apoi, multe state membre ale Uniunii Europene sunt membre în NATO și tot, toți membrii NATO s-au obligat să aloce 2% din PIB apărării. Și la ora actuală se află sub acest nivel. Și mai știm că um, europenii au 180 uh, tipuri de arme, pe când americanii au 130. Însă, în, comparativ cu uh, contraserviciile, uh, aici americanii au mai mult la, cu software și altele. Și apoi e vorba de acei 2% și e vorba de ce se alocă la nivel de apărare în, planul, în statele naționale, 210 miliarde de euro. Programul nostru prevede 13 miliarde pentru 7 ani. E vorba de o picătură într-un ocean. E vorba de o, o, o, o sumă uh, infinit mai mică decât ceea ce alocă individual statele membre. Însă dacă avem mijloace europene la acest uh, uh, nivel și dacă avem licitații europene și dacă reușim să avem un efect de pârghie, dacă vom avea, de exemplu, instrumente de apărare europene, să nu mai investim de atâtea și atâtea ori, vom scuti bani și va fi mai ieftin pentru contribuabil, așa fel încât alt, banii aceștia să meargă în alte părți. La ora actuală nu suntem deloc uh, economici în uh, sistemul nostru fragmentar european. Și tocmai de aceea această construcție suplă este una importantă, pentru că încercăm cu bani europeni să uh, gestionăm situația mult mai eficient. Nu e vorba de a pune lucrurile uh, unele contra celelalte, respectiv agricultură versus uh, apărare. Ba din potrivă, e vorba de a economisi banii contribuabililor. Și la capitolul resurse proprii, cu sigur, noi resurse proprii, preiau cu dragă inimă orice altceva. Uh, de exemplu, dacă uh, există voință la Consiliu, în lunile următoare vom uh, putea face completări, adăugiri. Vă amintesc însă de problematica taxei uh, pe tranzacțiile financiare, care din 2011 e vehiculată. E deja veche, e o viziune? De fapt, da. Uh, sau e o iluzie? Trebuie să clarificăm uh, mai întâi lucrurile. Deocamdată nu, nu există nicio înțelegere nu, nu au fost avute în vedere, nu au fost definite fluxurile financiare care sunt vizate, de exemplu în Franța sau în Germania. Și oricum, lucrurile trebuie să fie suficient de mature din punct de vedere bugetar înainte să fie preluate. Eu îmi doresc să existe probabilitatea ca această taxă să vină. La fel și cu taxa digitală. Așteptăm concret o definiție. Și apoi preluăm uh, ideea în toamnă, în iarnă, în primăvară, când se va ivi momentul oportun. Erasmus von 14 miliarde. Dorim să dublăm Erasmus de la 14 miliarde și Interrail-ul va face parte din programul de 30 de miliarde cu 750 de milioane și va fi astfel o linie de program destul de subțire, care însă nu va afecta niciun fel negativ Erasmusul. Rabaturile Noi credem că o Europa fără rabaturi ar fi mai corectă. Dacă, de exemplu, Luxemburgul are un PIB pe cap de locuitor de 1030 de, 130, 1030 și Bulgaria de 608, atunci trebuie ca 1,11 pentru amândouă să fie fezabil. De ce trebuie Luxemburg cu 103.000 când ei plătesc 130 de 3.000 către noi să aibă un rabat din acești bani, pentru că tot îi rămân 102.000. Iar uh, legiuitorii naționali au construit uh, impozitul pe venit întotdeauna progresiv. Cu cât câștigi mai mult, plătești mai mult. La veniturile noastre trebuie să fim degresivi pe baza ce? Nu e logic deloc. De aceea, noi acceptăm o fază de tranziție care să conțină 5-6 pași și la sfârșitul perioadei am dori ca veniturile noastre să fie orientate față de VNB. Uh, și um, cine este mai puternic din punct de vedere financiar va plăti cu 1,2 sau 1,3% puțin mai mult, dar totuși 98,7 sau 98,8 vor fi uh, de fapt uh, cheltuielile, vor fi procentele care rămân. Și deci rabatele nu sunt acceptabile. Fiind dat că avem însă nevoie de unanimitate, avem nevoie de totuși o marjă de flexibilitate pentru a convinge guvernele. Dacă ne uităm apoi la statul de drept, nu vrem să aplicăm regula uh, condiționalității față de statul de drept decât acolo unde uh, cetățeanul nu este afectat de aceste măsuri vom aplica acolo unde e vorba de pedepsirea partenerilor la nivel național care sunt obligați în continuare de, de uh, și sunt legați de finanțarea proiectului. Să știți că e bine să citiți totuși. Cititul ajută, cititul este mm, de o imagine de ansamblu. Iar apoi, noastră sunteți legiuitori și puteți să așteptați o, uh, puteți să schimbați ceea ce nu vă convine, pentru că noastră acum aveți mingea în teren și întregul pachet poate să fie modificat de către dumneavoastră. Ne-a spus că avem idei care nu au legătură cu realitatea. Da, eu respect părerea altcuiva, dar eu sunt uh, de altă părere, sunt cu picioarele pe pământ, eu mă întâlnesc cu oameni care au griji, care au uh, probleme. Noi vrem ca acolo unde Europa e calea mai bună să ajutăm. De fapt, portul Rotterdam trăiește de pe urma pieței unice europene, fără bunuri de la Köln, de la Varșovia, fără piața unică și fără acordurile comerciale pe care le-a încheiat Europa portul Rotterdam ar fi doar un port de voalier și nu pentru uh, containere, pentru nave enorme care se ocupă de comerț și care vin aici uh, să aducă produse. Dacă este clar un lucru, portul acesta trăiește de ne, pe urma comerțului, de pe urma pieței unice și nu de pe urma lalelelor din Amsterdam. După aceea, sigur, dumneavoastră puteți să decideți ce se întâmplă cu alocațiile, cu uh, diurnele. Nu este în niciun caz treaba Comisiei să decide așa ceva. Acum, în legătură cu reformele. Noi ne dorim ca semestrul european și recomandările specifice de țară care sunt stipulate acolo să fie o modalitate din ce în ce mai uh, principială de a folosi, uh, de a face plățile. Dar nu, niciodată nu o să puteți să găsiți uh, aspecte care țin de dumping salarial. Acestea țin de partenerii social și Comisia niciodată nu s-a a propus niciun dumping salarial, uh, nicio fel de propunerea sa. Nu vreau să numesc o țară neapărat, pentru că o uh, țin la ea foarte mult, dar să știți că la dumneavoastră în buget aveți 1% <laughs> pentru uh, cercetare și inovare. Eu vin din Baden-Württemberg și sunt mândru de un lucru. 4,92 este procentul pentru uh, cercetare. Dacă Italia nu are interes pentru industrie, pentru IMM-uri, în Brescia, în Milano, la Torino, la Bologna, n-ar fi bine să investească mai mult în inovație și în cercetare? Bocconi, universitatea ar fi putut să primească mai multe mijloace de la Roma, mai multe mijloace financiare decât a primit ce vină are Comisia că, de exemplu, capacitățile pentru construcția mașinilor Fiat din Italia, care sunt 2,2 milioane de mașini potențial de producție pe an și nu se construiesc decât 600 de mii, iarăși ce vină are Comisia? ar putea, au designul, au motoarele, au, toate problemele se țin, țin de prețuri, țin de alte chestiuni. Sigur că atunci când mai vreți, discutăm despre proiectul de buget 2019 la un pahar de vin despre acest subiect. Dar, doamnelor și domnilor, pe total, noi vrem 26 de ore după ce s-a făcut propunerea să începem acum să analizăm. Haideți să mai ne întâlnim însă și uh, în octombrie și să vedem dacă toate întrebările nu v-au fost răspunse, dacă toate cifrele nu au fost explicitate. Știu că este o muncă foarte complexă. Vă rog să mă puneți la probă, vă rog să puneți echipa mea la probă. Suntem într-o colaborare permanentă și strânsă cu Parlamentul și noi vrem ca atunci când încep negocierile la Conciliu să nu poată, în Siliu, nimeni să nu poate să spună că există vreo cutie nagre pe, pe undeva. Vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. O ultimă întrebare, dacă o acceptați. În negocierile cu Marea Britanie, dacă s-ar găsi un acord, Marea Britanie ar mai contribui, așa cum o face Norvegia, de exemplu, sau Elveția? Și în această ipoteză, unde ar interveni contribuția britanică? Stimate domnule președinte, în momentul de față sunt blocate negocierile la chestiunea Irlandei și suntem bucureși că britanicii își mai îndeplinesc uh, obligațiile din CFM-ul actual până în 2020. Chiar și după aceea din angajamente se transformă în plăți, uh, se vor trebui și acestea onorate, deci momentan să fim bucuroși dacă se întâmplă așa. Deci proiectul de buget 2019-2020 trebuie să fie construite pe baza CFM-ului actual. În al doilea rând, britanicii sunt gata să uh, mai plătească pentru anumite domenii, dar va depinde de ei pentru care. Orizontul 2020, dacă britanicii vor să rămână, atunci ca și Elveția vor putea să contribuie Cambridge, Oxford, Londra vor putea să facă același lucru la programele de cercetare, cum face și Basel și Zurich. Programul Galileo, dacă, de exemplu, avem un, vreți să folosiți o navigație care e mai bună decât cea a americanilor, puteți să o folosiți, dar va trebui să plătiți pentru britanici. Adică e vorba de cooperare, de exemplu, și în domeniul poliției și în domeniul securității. Aici există foarte multe efecte win-win posibile, în care UK-ul, ca și Elveția, ca și Norvegia, vor putea să rămână partenere, să plătească la buget, dar după aceea vor putea să beneficieze și de avantajele pe care le aduce Europa. Da, mulțumesc, dar spune președintele, aceasta ar fi o resursă suplimentară pentru buget. Dar aceste resurse nu apar din partea Elveției și din partea Norvegiei în buget. Sunt dirijate sau trimise imediat în fondurile de coeziune. Oricum, avem o rezoluție de pregătit pentru luna mai. Această rezoluție trebuie să se bazeze pe cifre cât se poate declare. Eu aș vrea să repun întrebarea mea. Se poate ca, de exemplu, colaboratorii noștri să se întâlnească începând cu luni pentru a analiza cifrele cu serviciile dumneavoastră? Da. Bine, mulțumesc, nu mai dorește nimeni cuvântul, așa că se suspendă ședința. Mulțumesc, domnule președinte, ne întâlnim uh, și suntem la disponibilitatea dumneavoastră și la dispoziția dumneavoastră și disponibilitatea dumneavoastră